Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, cred că putem începe reuniunea. Am ajuns la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Ierchi Katainen. În comisia dumnealui, în calitate de vicepreședinte, este responsabil pentru agenda de creștere economică și de ocupare, drept urmare, are competențe care țin și de competitivitate, de investiții, de concurență și de crearea de locuri de muncă. Din domeniul său de competență face parte și Fondul European de Investiții Strategice. Parlamentul European urmă să discute în următoarele luni prelungirea acestui fond. Astăzi, domnul Katainen ne va prezenta obiectivele Comisiei în uh, domeniul uh, transportului acum și pe viitor. Mă bucură prezența dumneavoastră. Bine ați venit la comisia noastră și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să discut cu dumneavoastră diferite aspecte astăzi. O să discut despre uh, Fondul European de Investiții Strategice, prima variantă și a doua variantă și planurile de investiții. În primul rând, permiteți-mi să încep cu câteva cifre concrete, pentru că mi-aduc aminte că aproximativ cu un an uh, și jumătate în urmă am discutat cu um, Comisia dumneavoastră uh, propunerea Comisiei Europene de a lua fonduri de la mecanismul de uh, conectare a Europei pentru a finanța fondul uh, european de investiții strategice și în acest moment dispun de mai multe uh, cifre. Din momentul demarării FACE au fost finanțate mai multe proiecte, au fost demarate investiții în valoare de 11 miliarde până acum. În ceva mai mult de un an, transportul s-a bucurat de investiții de 11 miliarde de euro. Dacă este să ne uităm câte credite și care a fost finanțarea uh, de la EFSI uh, pentru a ajunge, alocată pentru a ajunge la 11 miliarde, este vorba de 2 miliarde de euro care a avut un efect de multiplicare de până la 11 miliarde. Deci este exact suma pe care am luat-o de la Uh, mecanismul conectarea Europei. Pe lângă aceste lucruri, acum propunem să mai adăugăm 1,1 miliarde de euro de granturi de la facilitatea de conectare a Europei, care vor funcționa, vor fi îndreptate înspre proiecte de transport în cadrul uh, FACE. Deci dacă este să calculăm care au fost pierderile Evaluarea este următoarea. Comisia pentru transport a obținut mai mult decât a pierdut, pentru că dacă examinăm doar granturile, sunt mai multe granturi disponibile decât înaintea uh, fondul, existenței Fondului European de Investiții Strategice. Am folosit mai multe instrumente financiare din motive temeinice, pentru că situația de pe piață ne-a arătat că uh, granturile CEF sunt mai puțin uh, atrăgătoare. Nu. Uh, instrumentele de finanțare CEF sunt mai puțin atrăgătoare decât uh, cele din Fondul European de Investiții Strategice. Tocmai de aceea nu prea are sens să există un număr prea mare de instrumente de finanțare din mecanismul de conectare a Europei dacă nimeni, nimeni nu le folosește. Și dacă, pe de altă parte, cele din cadrul FACE sunt funcționează atât de bine. Oricum, după cum prea bine știm cu toții, economia este în al patrulea an de redresare, creșterea este însă în continuare prea modestă și potențialul de creștere pe termen mediu și lung este amenințat pentru că lipsesc încă investiții. Tocmai de aceea Face are o importanță majoră, nu va schimba cu totul lumea, însă va putea contribui la acoperirea lacunei de investiții cu aproximativ uh, o treime. Însă trebuie să folosim și alte instrumente. Nu este vorba doar de lipsa de fonduri. Lipsa de fonduri este, desigur, de Uh, importante, însă există și alte motive sectoriale care explică uh, faptul că am rămas în urmă cu investițiile. Fondul European de Investiții Strategice funcționează destul de bine. Au fost uh, aprobate investiții în valoare de 138 de miliarde în 27 de state membre, ceea ce este o cifră foarte bună. Deci, uh, 27 de state membre au recurs deja la Fondul European de Investiții Strategice din motive diferite și volumul total de investiții de până acum se ridică la 138 de miliarde de euro. Furnizăm și investiții suplimentare care nu ar fi fost posibile fără acest Fond European de Investiții Strategice. Acest fond este o oportunitate mare pentru cei care promovează proiectele peste tot în Uniunea Europeană pentru că combină expertiza Băncii Europene uh, de Investiții cu uh, expertiza de la existentă în acest fond uh, poate stimula investiții în sectoare cheie ale economiei europene. În acest moment există 16 proiecte din domeniul transportului deja aprobate, 5 dintre acestea sunt semnate în valoare, după cum am spus deja, de aproximativ 11 miliarde de euro. Există și câteva scheme de transport naval uh, ecologice care au fost deja uh, aprobate cu potențialul de a mobiliza alte 3,5 miliarde de euro. Exemple de investiții în domeniul transportului numără, numără de exemplu, îmbunătățirea accesului la porturi în Spania, Trainer trenuri pentru servicii regionale în Italia, Polonia și Regatul Unit, un proiect important de parteneria public-privat în Slovacia, investiții în sectorul naval ecologic și investiții peste tot în Europa. Am creat de asemenea instrumente care să ajute ca proiectele de investiții să fie utile pentru economia uh, uh europeană. Cei care sprijin aceste proiecte, autoritățile publice, societățile private, pot primi, pot primi uh, sprijin tehnic pentru a demara aceste proiecte, uh, pentru a le pregăti pentru faza de investiții și acest Consiliu, acest hub consultativ a primit deja 257 de cereri din partea 28 de state membre. Nu știu dacă ați uh, vizitat portalul, ați accesat uh, portalul uh, proiectului european de investiții. Dacă nu ați făcut-o, v-aș încuraja să o faceți pentru că vedeți cât de util este acest portal și dacă există necesitatea unei asistențe tehnice, dacă autoritățile uh, publice sau societățile particulare au nevoie să primească consilii, uh, sfaturi despre cum să îmbunătățească calitatea proiectelor, cum să le demareze, găsesc toate informațiile necesare pe pagina respectivă de internet, care funcționează foarte bine. Uh, și este foarte uh, promițător faptul că o mare parte de uh, cereri uh, în domeniul social vine din sectorul privat. Sectorul privat ne-a indicat foarte clar că pentru a îmbunătăți uh, calitatea proiectelor uh, se bazează și au nevoie de informații din partea uh, serviciilor oferite de Comisia Europeană. V-aș uh, încuraja de asemenea să vizitați portalul de Investiții European pentru Proiecte. În acest moment, aici, uh, există 121 de proiecte din diferite state membre. Acest portal este ca un uh, serviciu, uh, serviciu de relații personale pe internet care permite celor care promovează proiectele să se cunoască. patru din cele mai vizitate proiecte de infrastructură sunt uh, proiecte verzi, ecologice. Deci vă rog să accesați și acest portal, este deosebit de interesant. Eu am uh, călătorit destul de mult, am vizitat Hong Kongul, Singapore, China și de fiecare dată încerc să mă, să încerc să mă întâlnesc cu investitorii în infrastructura și a fost foarte interesant să aud și să-mi dau seama că uh, aceștia deja cunosc uh, acest uh, portal. Unii dintre ei au spus că uh, l-au accesat uh, și îl accesează în mod regulat pentru că doresc să afle care sunt proiectele cele mai interesante pentru a investi în ele și în Hong Kong s-a făcut trimitere, de exemplu, la unele dintre aceste proiecte uh, verzi. Uh, și vizitând acest portal veți vedea cum funcționează și puteți să uh, transmiteți acest mesaj în circunscriințele dumneavoastră uh, electorale privind uh, posibilitatea doritorilor de a trimite un proiect pe portalul, pe portalul respectiv și astfel proiectul respectiv se va bucura de o vizibilitate mult mai mare. Obiectivul este de a spori competiția între investitori și de a reduce suma necesară de, pentru investit, pentru investiție. Deci este o, un instrument foarte util care nu este suficient de larg uh, folosit până acum și uh, m-aș bucura dacă ați, uh, ați populariza acest portal în circumscrițiile, circumscrițiile noastre electorale. Acum aș dori să mă refer la barierele, obstacolele în fața investițiilor și cum putem să le um, îndepărtăm. Știți foarte bine că pentru a investi este nevoie de un cadru, um, cadru de reglementare clar și previzibil și au fost luate câțiva, au fost luate câteva măsuri foarte clare, relevante pentru sectorul uh, transporturilor. Eurostat și Centrul de Expertiză European privind uh, parteneriatele public-private al BEI a publicat uh, orientări generale în data de 29 septembrie care clarifică diferite aspecte ale conturilor naționale din punctul de vedere al înregistrării acestor parteneriate public-private. Este o cerință uh, urgentă din partea statelor membre care am dat curs acum. Am uh, scăzut de asemenea taxele de capital uh, pentru asigurarea investițiilor în proiectele de infrastructură, uh, ceea ce are o relevanță pentru legislația insolvența A2. Am scăzut aceste taxe cu aproximativ 30% pentru societățile care investesc în infrastructură ceea ce înseamnă din nou aproximativ 10 miliarde de euro. În al treilea rând, Comisia Europeană încearcă să simplifice procedurile referitoare la autorizații, achiziții publice, uh, controlarea ajutorului de, de stat, uh, tocmai pentru a ne alinia la uh, normele regulamentului privind cerințele de capital și regulilor Comitetului de, de la Basel. Și la nivelul statelor membre, Comisia discută cu statele membre în contextul semestrului european pentru a identifica blocajele în fața investițiilor. Comisia Europeană a formulat deja un număr de recomandări specifice fiecarei țări în parte pentru reforme în domeniul investițiilor. Sunt reforme necesare pentru a păstra și a spori nivelul de investiții în statele membre. Fondul European de Investiții Strategice 2.0. Acest fond și planul de investiții reprezintă începutul uh, unei transformări în politica europeană de investiții înspre o folosire optimă a resurselor financiare pentru a atrage astfel investiții private în uh, finanțarea infrastructurii, inovării și IMM-urilor din Europa. Drept urmare, Comisia Europeană a propus prelungirea acestui fond din punctul de vedere al Uh, duratei acesteia și a capacității financiare. Din acest uh, punct de vedere, preconizăm că vom uh, mobiliza cel puțin o jumătate de 500 de miliarde de euro de investiții până la sfârșitul anului 2020 și pentru a consolida garanțiile oferite de FACE, am preconizat o contribuție suplimentară de 155 de milioane de euro în forma unui unor instrumente uh, financiare de la CEF și uh, granturi în valoare de 400 de milioane de euro, tot de la mecanismul de conectare a Europei. Sperăm că vom uh, atinge obiectivele de la COP21 pentru a ajunge la moduri mai verzi de transport. Privind înspre viitor, lucrăm împreună și cu Banca Europeană de Investiții pentru a găsi noi produse financiare și soluții financiare Uh, și pentru a oferi un uh, sprijin țintit uh, în toate cele 28 de state membre și pentru a face față deficiențelor care există în sectorul de transport. Vehicule financiare ar putea fi create pentru a oferi sprijin digitalizării, de exemplu, sistemul de gestionare a traficului feroviar european și decarbonizarea. Cu toate acestea, proiectele de transport nu întotdeauna sunt foarte viabile din punct de vedere financiar, ceea ce înseamnă că nu pot fi finanțate doar prin, de la, prin instrumente financiare de la FACE. Tocmai de aceea Comisia Europeană a, a propus combinarea uh, granturilor cu instrumente financiare printr-un transfer de 1,1 miliarde de euro de instrumente financiare de la mecanismul uh, Conectarea Europei cu Uh, bugetul de granturi uh, prevăzut pentru combinarea acestor uh, instrumente. Desigur, proiectele trebuie să respecte în alte standarde socioeconomice și instrumentele FACE vor cataliza investițiile care vor crea o sinergie perfectă între cele două lumi facilitează de, de asemenea tranziția de la un model bazat pe finanțare majoritară publică pe o combinație a finanțării publice cu finanțarea privată. Uh, combinarea diferitelor surse de finanțare ar trebui să accelereze executarea proiectelor, ar trebui să permită propunerea unui număr mai, mai uh, divers de proiecte și pentru a garanta un echilibru geografic, uh, Comisia și Banca Europeană de Investiții vor încerca să găsească echilibru potrivit între proiectele care vor fi executate în uh, statele care fac parte din politica de coeziune și cele care nu. Deci, în concluzie, problema principală este lipsa de informații. Prea puțină lume cunoaște care sunt instrumentele existente prin acest fond eu călătoresc peste tot în Europa și încerc să promovez acest uh, fond, însă cred că și dumneavoastră aveți un rol în acest sens și uh, orice eveniment organizat în acest sens este foarte util. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și înainte să trecem la întrebări și uh, la discuții, Aș dori să spun uh, bun venit unei vizite de, unui grup de vizitatori din landul uh, Baden-Württemberg de la uh, Ministerul pentru Transporturi. Bine ați venit! Și uh, domnul Katainen va trebui să plece, deci nu avem foarte mult timp la dispoziție, coordonatorii au la dispoziție câte trei minute, după care membrii simpli ai comisiei câte un minut. Vin van de camp. Ook voor het feit dat de commissaris de transportcommissie in het bijzonder... Mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la Comisia noastră pentru Transport și Turism. În calitate de coordonator, am câteva observații de făcut. În primul rând, în ceea ce privește mecanismul de conectare a Europei, pentru că ceea ce spunem despre CEF putem spune și pe, despre Fondul pentru Investiții Strategice. Ați vorbit de 1,1 miliarde de euro investiți cu succes pentru investițiile EFSI, dar nu ne ajută foarte mult pentru că, dat fiind orizontul 2020, noi, în comisia noastră, a trebuit să contribuim foarte mult pentru acest fond. Și banii n-au venit nici de la agricultură, n-au venit nici de la coeziune, au, făcut, au venit de aici, de la transporturi. Deci pentru noi asta înseamnă un punct de plecare foarte dificil. Am citit dacă vorbim despre infrastructura neprofitabilă, pentru că avem acest model care generează venit, care pornește însă de la un pământ ce trebuie apoi rambursat. Și avem exemplele pe care le știm cu toții, de exemplu 100 de kilometri de șine care nu uh, sunt acolo, care lipsesc, ele de unde sunt finanțate? Această combinare a instrumentelor financiare poate fi utilă, dar nu funcționează pentru orice la transporturi, de exemplu dacă vrem să avem investiții vezi. Sunt anumite componente care pot fi subvenționate și altele nu. Apoi, ați vorbit despre legătura dintre Eurostat și datoriile naționale. La Liege am avut o reuniune pentru o nouă linie de metrou dar nu am putut da un dovede proiectului din cauza datoriilor naționale. Știm cu toții că în Belgia aceste uh, datorii au ajuns deva la un nivel foarte mare. Bineînțeles, vorbim de 1,1 miliarde din acest, această combinare a instrumentelor financiare, dar nu e destul. CEF și SEIF împreună nu sunt întotdeauna o combinație bună. Sper că am înțeles bine ce ați vrut să spuneți. Și apoi, Comisia a spus că 27 de state membre participă. Mă aș fi foarte curios să știu cine este al 28-lea cel care lipsește, dacă este Regatul Unit. Nicio problemă, dar dacă nu este Regatul Unit, atunci poate ne puteți răspunde la această întrebare. Mă opresc aici. Și, în fine, aș mai fi vrut să întreb ce ne putem aștepta ca urmare a Brexit, dar nu e o întrebare la care să putem răspunde aici, neapărat. Danke sehr. Mulțumesc. Robert Zille. Um, yeah, thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, uh, Mr. Vice President, for your report. It's, it's so... Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Înțeleg foarte bine ce responsabilitate aveți în activitatea dumneavoastră în cadrul comisiei și știu ce aveți de făcut, dar totuși aș vrea să fac o observație oarecum critică pentru cum funcționează SAFE în transporturi. În primul rând, distribuția geografică și raportul uh, despre activitatea băncii de investiții spune același lucru. Uh, Investițiile, uh, bineînțeles că se duc acolo unde pe termen mediu și scurt investiția poate fi recuperată și e normal să fie așa. Deci investițiile se vor duce în țările cu PIB mai ridicat și nu neapărat în zonele periferice ale Uniunii, care, așa cum se întâmplă în Europa de Est, sunt zone aflate în curs de dezvoltare. În al doilea rând, am creat acest sector al politicii pentru transport și avem toate mecanismele de conectare și celelalte instrumente. Apar proiecte unde nu se generează atât de mult venit, dar care trebuie, um, care trebuie făcute investiții din punct de vedere politic, de exemplu sectorul feroviar. În fel de proiecte, de exemplu transportul rutier, ne putem aștepta la venituri. Deci și aici este o distribuție dezechilibrată, nu numai din punct de vedere geografic, dar și între diferite moduri de transport. Apoi, parteneriatele public-privat. Letonia tocmai a semnat un astfel de proiect aprobat de Banca Europeană de Investiții. Ați dat exemplul Letonie, în prezentarea dumneavoastră și e un exemplu bun. dar sunt proiecte diferite. Odată infrastructura urbană, apoi din fondurile de coeziune. Și aceste proiecte, de fapt, s-au îmbinat atât de bine încât nimeni nu mai înțelege unde a fost direcționată fiecare investiție, spre ce parte a proiectului. De aici au apărut tot felul de probleme. Știu, de exemplu, că una din liniile de tramvai are probleme. Și poate că la nivel local explicațiile spun că e o cerință a Uniunii Europene, dar de fapt nu este așa. Aici pot apare tot felul de riscuri pentru companiile la nivel local care trebuie să preia această povară financiară, indiferent de totalul investiției. Cred că e un sistem lipsit de transparență și publicul ne critică pe bună dreptate din acest motiv. Mulțumesc, Gesine Meisner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru venirea dumneavoastră și pentru prezentare. Sigur că dumneavoastră trebuie să apărați uh, fondul de investiții strategice aici uh, și uh, ați menționat că facilitatea Connecting Europe a fost, de fapt, un proiect de succes. S-au luat bani de acolo pentru a-i folosi la EFSI. Dumneavoastră spuneați că trebuie să fie niște investiții durabile și da, trebuie să fie atât de atractive încât investitori privați să vină. Noi am încercat deja să uh, înmulțim banii prin uh, bonduri uh, pe proiecte, dar Spuneați dumneavoastră că în Asia există investitori care au descoperit acest site, acest portal. Există oare și uh, unele oferte concrete uh, din partea acestor uh, potențiali investitori? Spuneați că trebuie să vă susținem. Facem acest lucru în circunscripțiile noastre, în regiunile noastre, pentru ca proiectele până la urmă să fie publicate. Dar uh, eu știu de pildă, eu vin din Germania, că la noi, dar și în alte țări, există uh, uh, un interes prea mic pentru proiectele de uh, căi navigabile interne. Chiar și pentru proiectele în domeniul căilor ferate există un interes destul de scăzut. Iar pe noi ne-ar interesa asemenea proiecte. Ce putem să facem? în regiunile noastre, după părerea dumneavoastră. Deci, uh, mi-a rămas un minut, dar îi dau uh, acest minut lui Dominic Riche <laughs> care este expertul nostru în probleme financiare. Președintele zice, trebuie să fiu și eu de acord cu această donație. Mai Chilănân. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat, mi dat cuvântul. În Europa ne confruntăm cu mai multe provocări sectorul transporturilor. Trebuie să se alinieze la prevederile acordului de la Paris, adică zero emisii de carbon. E o țintă foarte ambițioasă, trebuie să găsim însă și modalități concrete prin care să atingem ținta asta. Avem foarte multe de făcut, mai ales în ceea ce privește transportul rutier. Mă bucur că și Comisia ia în considerare toate aceste lucruri, însă mai sunt multe lucruri de făcut. Proiectele finanțate din EFSI până acum reprezintă sunt doar uh, în procent de 6% în domeniul transporturilor și mă întreb dacă putem să direcționăm FC mai mult spre astfel de proiecte care ar duce la o scădere a emisiilor de carbon în transporturi. Poate Comisia ar putea să reacționeze mai rapid, astfel încât să ne putem în sfârșit alinia la obiectivele acordului de la Paris. Putem face asta prin condiții foarte clare pentru proiectele pe care le finanțăm eu sper să ne concentrăm mai mult pe eliminarea autovehiculelor învechite și pe proiecte care, în mod foarte concret, să crească mobilitatea cetățenilor. Din păcate, până acum nu s-a întâmplat asta. Mulțumesc. Karim Adeli are cuvântul. Monsieur Catenen, bonjour. Uh... Bună ziua, domnule Katainen. Abordarea Băncii Europene de Investiții de foarte mult timp este să nu subvenționeze extinderea aeroporturilor existente. Însă se pare că asta s-a schimbat acum și am să explic de ce. E vorba de extinderea aeroportului din Copenhaga care nici măcar nu face parte dintr-o regiune săracă a Uniunii Europene. Europa reprezintă 10% din emisiile la nivel global și 18% din emisiile în sectorul aeronauticii. Așadar, măsurile luate spun foarte bine că toate acestea sunt incompatibile cu acordul COP21 de la Paris. Deci prima întrebare e foarte simplă. Cum justifică Comisia această politică de extindere a aeroporturilor, dat, dat fiind obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030? A doua întrebare, amintită deja de antevorbitori mă uit la proiectele selecționate deja pentru a fi finanțate din EFSI și văd că cele 8 proiecte, din cele 8 proiecte, 3 sunt proiecte de construcție sau de extinderea unor autostrăzi. E ceea ce se întâmplă în Polonia și în Franța. Nu cred că Banca Europeană de Investiții trebuie să aprobe astfel de proiecte. Nu asta este investiția prioritară. Trebuie să investim în proiecte inteligente spre transportul uh, fluvial, multimodalitate, transportul feroviar, mobilitatea transfrontalieră sustenabilă, noile tehnologii. Așadar, chiar dacă doamna Burș, doamna comisar, a spus deja că proiectele selecționate trebuie să fie proiecte durabile, Întrebarea mea este, Comisia va trage de mânecă Banca Europeană de Investiții, astfel încât să ne asigurăm că, într-adevăr, proiectele aprobate pentru finanțare sunt în conformitate cu acest mandat. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Iar acum timpul de intervenție este de un minut și primul va fi Marcus Piper. Mulțumesc! <laughs> Jumătate de minut ar trebui să-mi rămână din partea domnului Van den Kamp. Dacă vrei să faci ceva durabil, trebuie să-ți rezervi timpul necesar. Bun, există proiecte, există transparență, dar la nivelul statelor membre există încă uh, atitudini diferite față de acceptanța vis-a-vis -vis de acest uh, instrument financiar. Uh, există și uh, formule prin care prin bugetul de stat poți uh, să investești un proiect mai rentabil decât uh, prin EFSI sau prin investitori străini. În ce privește perioada EFSI 2? Li s-au luat bani din uh, facilitatea Connecting uh, Europe. Dispunem de niște mai puțin bani. Mulțumesc Comisiei că, într-un fel, fondurile um, revin uh, pentru proiectele noastre, dar în perioada FC2 sper ca din CEF să nu se mai ia bani deloc, pentru că ne dorim ca această facilitate Connecting Europe să devină puternică. Și vă rog frumos, nu mai luați din acele domenii căile navigabile și căile ferate să luați bani pentru finanțarea EFSI. Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc mult, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, că sunteți aici. Sigur că ne-ar place să puteți să stați mai mult, să nu ne limităm la 30-50 de secunde. E foarte greu să ne spunem cuvântul uh, în, câteva secunde. Vreau să, să revin la ce ați prezentat noastră. Sunteți convingător și în plenul Parlamentului ne convingeți. Problema e că atunci când mergem în teren, în circumscripțiile noastre, și să știți că am ținut cont de sfatul dumneavoastră, m-am întâlnit în București, în Timișoara și am uh, dezbătut uh, care e rolul și cum putem să facem să, folosim acest fond uh, strategic de investiție. Lucrurile sunt mai complicate însă în teren. Uh, am avut recent o conferință la, uh, regională transfrontalieră la Timișoara, unde am avut onoarea să fie și domnul Cramer și să știți că au fost autorități locale, primari, din zone turistice, montane, unde au mari probleme cu infrastructura și au ridicat problema aceasta de, de greutate, de bariere și, pe care și dumneavoastră le-ați atins. Și cred că aici trebuie să ne spunem spuneți pe de o parte distribuția geografică sunt zone sărace cum a spus și colegul uh, mai înainte și care au nevoie acută de dezvoltare dacă noi nu le dirijăm pentru că uh, deși am cerut să știm care sunt criteriile în afară de primul venit primul servit nu am înțeles criteriile s a spus că proiecte cu impact ori eu pot să vă dau exemplu și le știți și dumneavoastră că sunt proiecte care nu au fost de cel mai mare impact și acum vă adresez direct o întrebare la forumul la conferința de la timișoara un uh, expert din bulgaria a ridicat problema Dunării ca fluviu navigabil, care are o mare problemă cu epavele și că e foarte costisitor pentru țările riverane să scoată aceste vase scufundate. S-ar putea scrie un proiect uh, uh, transfrontalier cu bani de la EFSI? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Dominic Riche. Comisar d'être avec nous. Euh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, că ați venit astăzi aici. Ne prezentați un bilanț intermediar. Așadar, uh, pe plan cantitativ, transportul reprezintă 30% din EFSI. Transportul ar trebui să fie așadar vreo 65, 75 uh, de miliarde de euro de investiții asta înseamnă că suntem încă foarte departe de ceea ce ni s-a promis pentru transport. deși am contribuit foarte mult pentru acest uh, fond și pentru garantare. Din fondul de garantare s-a mobilizat acum un milion de euro. Deci, practic, suntem foarte departe de sumele promise în fc 1.0 și investiții prea mici pentru transport. Nu mai vorbesc despre ceea ce s-a menționat aici, valoarea adăugată, distribuție geografică și așa mai departe. În ceea ce privește acest blending, această combinare a instrumentelor financiare și a fondurilor nerambursabile, sunt de acord, e o inițiativă foarte bună și, într-adevăr, trebuie să existe o structură de coordonare în interiorul Comisiei, astfel încât să nu mergem în direcții separate față de Banca Europeană de Investiții. Dar poate ar fi interesant un blending la nivelul proiectelor. Ați vorbit despre proiectele care urmează să fie finanțate subiectele deja depuse, care de multe ori nu ajung să fie finanțate. Poate că unele proiecte pot fi reanimate. Ar fi extrem de important. Încă două observații. Toată lumea e foarte neliniștită de ceea ce se întâmplă în Statele Unite și aș face și o sugestie în ceea ce privește solvabilitatea statelor membre pentru datoria publică și capacitatea de uh, nu a depăși pactul de stabilitate. În aceste investiții trebuie să luăm în considerare uh, datoriile în funcție de investiții și eșalonarea datoriilor pe 25-30 de ani, nu 2 ani pentru un proiect care va dura 40 de ani. Ar fi practic o modalitate bună de a nu încălca regulile, dar de a fi un pic mai flexibil pentru investiții. Pentru FC 2.0 revin la poziția PP. Mulțumesc ultima parte nu am mai putut să o captez prin interpretare. Κύριε Πίτροπε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας κάνατε. Θέλω να σας ρωτήσω... Doamna Fotzenberg, mulțumesc foarte mult. Știu că acest pachet de investiții EFSI trebuie să fie stimulat. A spus foarte corect acest lucru și uh, ați vorbit și despre site-ul uh, dedicat acestui program. Da, și vrea să mă refer și la platforma de investiții. S-a spus că este o poveste de succes pentru politica de investiții. Știu că uh, Există uh, la Paris uh, deja acțiuni privind uh, anveloparea um, energetică a clădirilor, există mai mulți actori financiari implicați. Bun, prin această platformă de investiții în Grecia, am putea spune că folosim această platformă pentru uh, a valorifica șansele acestui plan de investiții pentru sectorul uh, transporturilor, pentru sectorul turismului pentru că acestea sunt sectoarele strategice pentru țara mea, mai ales în situația economică actuală. Mulțumesc! Mulțumesc, Ines Ayala Sender. Gracias, presidente. Bueno, estaba un poco sorprendida porque siendo la ponente, pues no sabía muy... Mulțumesc, domnule președinte. Eu una am fost foarte surprinsă. Nu știam dacă o să primesc trei minute în calitate de raportor. Deci, domnule Katainen, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici. Noi am luat legătura cu autoritățile de la nivel regional și local, am strâns niște informații, nu știu dacă sunt suficiente, dar uh, Pot să vă răspund la câteva dintre lucrurile pe care le-ați spus despre EFSI. Ne-ați vorbit despre EFSI versiunea 2.0. În EFSI 1, 25% din finanțare veneau din CEF, însă alocarea pentru transport a fost de 8%, deși sectorul uh, energetic a primit 25% și ceea ce s-a alocat în EFSI de la transport s-a redirecționat după aceea spre telecom. La EFSI 2.0 nu avea să se întâmple același lucru, pentru că altfel, pur și simplu, vom aloca banii de la bun început pentru o destinație precisă, așa cum am făcut cu CEF. Apoi, nivelul de uh, garantare. Ar trebui să reducem garanțiile la 3%, Asta a simplificat foarte mult lucrurile și a facilita utilizarea finanțării. Poate că putem să aplicăm lecțiile învățate împreună cu BEI în ceea ce privește combinarea surselor de finanțare. Mi se pare foarte bizar că autostrăzile, de exemplu, au dispărut. E adevărat, nu e cea mai durabilă modalitate de transport, dar e, e vorba de proiecte de infrastructură foarte complexe care trebuie întreținute și acolo e nevoie de investiții. Mulțumesc foarte mult, Ines. Am spus uh, la început că întâi vor vorbi coordonatorii și după aceea ceilalți membri. Toți ai semnalat dorința de a interveni foarte târziu, de aceea ți-am dat cuvântul. Îi dau acum cuvântul lui uh, Andor. Dodeli. Um, Andor Udeli. Act uh, may I? No, no, no. Okay. So uh, basically I have uh, just uh, thank you for coming uh, and Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici. Vreau să spun două, trei lucruri. În primul rând, când am verificat ultima oară pe site-ul bay am văzut uh, cam 189 de proiecte, o cifră impresionantă, deși ați spus acum că e vorba doar de 16 proiecte care implică și transporturile. Deci nu e foarte mult. Mm, mai mulți dintre colegii mei sunt îngrijorați de această distribuție dezechilibrată din punct de vedere geografic. Am găsit vreo trei proiecte deja aprobate din uh, centrul Europei și numai unul, într-adevăr, are legătură cu transporturile. Asta ca observație generală, dar am și o întrebare. Ați vorbit despre investitorii străini. Din câte știu eu, aceste investiții străine intră în platformele uh, de proiecte, nu se duc direct către un proiect. Sper să nu greșesc ce se întâmplă, de exemplu, dacă un investitor din Asia vrea să investească într-un proiect anume sau în platformă de proiecte. Avem deja, de exemplu, investitori chinezi, investitori arabi. Ar fi interesant să știm. Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Mulțumesc foarte mult. Dirde Klum. Hai. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Exact întrebarea pusă de domnul Delia și vrut să o spun și eu, în legătură cu investițiile financiare, cu uh, finanțare, puteți să ne Uh, dați uh, informații în legătură cu uh, modul în care s-a schimbat eventual încrederea finanțatorilor. Să ne gândim la alegerea domnului Trump ca președinte al Statelor Unite și la reacția pe piețele financiare. Pentru că dumneavoastră aveți experiență în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, Claudia Monteiro de Aglia. Mulțumesc, domnule președinte și uh, îl salut călduros pe domnul vicepreședinte al Comisiei Katainen. Suntem în Comisia pentru Transport, dar și uh, Comisia pentru Turism. Este un sector care are o mare importanță pentru economia multor țări și pentru economia europeană în general. Tocmai de aceea aș vrea să știu concret din partea dumneavoastră dacă Ați văzut deja proiecte în domeniul turismului. Există proiecte în cadrul EFSI și cum ar fi uh, posibil să finanțăm asemenea proiecte? Cum pu- putem uh, să lămurim pe colegii noștri de acasă. Eu vin din uh, Portugalia, noi organizăm o platformă pentru IMM-urile din domeniul turismului și există un mare interes. Oamenii doresc să știe cum uh, pot să fie sprijiniți financiar în proiectele lor care sunt formele de colaborare, posibilitățile de finanțare pentru ca și IMM-urile să poată fi cuprinse și să poată avea succes prin acest fond de investiții strategice deosebit de important. Mulțumesc. Iza Scun Bilbao are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am o întrebare concretă. Dumneavoastră Uh, cunoașteți poate un proiect de la noi în care colaborează mai multe regiuni. Ieri a avut loc o ședință aici în Parlament. Uh, oamenii din diverse regiuni au colaborat, dumneavoastră știți acest lucru. Există proiecte pilot, e vorba de industrializare, proiecte tehnologice, industrie 4.0, dar după aceea, când trebuie aplicate aceste evoluții pe produse, se pare că planul Juncker uh, nu poate fi accesat. Și, și totuși această linie de produse uh, într-un fel pare a fi uh, incompatibilă cu uh, proiectele comisiei. Eu cred că ar trebui să existe mai multă flexibilitate uh, la planul Juncker sau în legătură cu alte instrumente financiare, pentru că uh, există centre tehnologice, colaborare între universități, uh, există interes pentru tehnologia cea mai avansată. Dacă acum Comisia nu ia o decizie pentru a veni în ajutorul um, acestor uh, grupuri de colaborare regională, ar fi foarte uh, dezarmant, demotivant pentru cei care, uh, în urma unui îndemn al Comisiei, au organizat această modalitate de lucru. Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre facilitatea Connecting Europe. Noi am avut proiecte minunate, iar dacă dumneavoastră spuneți că uh, acum am câștigat bani, dar ce se întâmplă cu uh, proiectele care uh, au fost investite în alte direcții, pentru că noi ne dorim, de fapt, stoparea schimbărilor climatice, crearea locurilor de muncă, integrarea europeană. Uh, există uh, la uh, uh, între Bruxelles și Valenciennes un fel de gol pe calea ferată de câteva sute de metri sau între Berlin și Bratislava. Din nou, uh, nu există uh, o conectare pe calea ferată pe uh, câteva sute de kilometri sau între Berlin și Uzedom. Și aici am putea eventual, prin construcția unui pod, să salvăm două ore de drum suplimentar. Deci, cum puteți dumneavoastră să exercitați o influență pentru ca proiectele până la urmă să fie finalizate corect? După aceea am putea primi o listă cu proiectele care au fost adoptate și cu proiectele care uh, sunt planificate. De ce uh, s-a ales un proiect și nu altul? Știu că timpul dumneavoastră este foarte limitat, dar acum vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc. Uh, am 5 minute la dispoziție, va trebui să zbor încă astăzi uh, în India. Da. Um, veți găsi pe site uh, proiectele care uh, au fost uh, adoptate. Dar motivele de ce ați optat pentru aceste proiecte în FC 2.4 există obligația de a furniza și argumente, explicații pentru selectarea respectivului proiect. nu vom mai uh, lua bani din uh, facilitatea Connecting Europe. Și uh, chiar granturile pentru CEF vor crește cu peste un miliard de euro, cu 1,5 miliarde. Veți primi mai multe granturi. Deci vezi, vă puteți imagina că până la urmă impactul va fi uriaș. Va fi practic un nou produs. Deci, în orice caz, o bună investiție. FC punctul 2. Am spus că cel puțin 40% din finanțarea prin EFSI va trebui să atingă obiectivele de la COP21, atât în domeniul transporturilor cât și în uh, alte proiecte finanțate prin EFSI. Distribuirea geografică este într-adevăr o provocare, pentru că uneori într-un fel parcă uh, trebuie să tragi cu forța uh, țările după tine, fiindcă există atât de multă rezistență. E surprinzător. Există motive culturale, bineînțeles, dar există și diferențe între statele care sunt vecine. Să ne uităm la Bulgaria trei uh, bănci au încheiat deja acorduri de finanțare um, prin EFSI. Iar în uh, România există patru președinți din cele mai mari bănci din România spunând nu există cerere, nu suntem interesați. În România, IMM-urile nu pot fi în felul acesta finanțate prin EFSI pentru că uh, nu există interes la nivelul conducerii băncilor. Nu înțeleg acest lucru. În unele țări, uh, guvernul spune, uh, a, nu e grant, e finanțare, nu ne interesează. Pe de altă parte, unele regiuni sunt foarte avansate și sunt mai interesate uh, să acționeze cu liderii regionali decât cu guvernele, inclusiv să colaboreze cu primarii care par a fi mai destupați la minte din acest punct de vedere. Deci trebuie să existe uh, de asemenea investiții în ideea de uh, orașe inteligente uh, și Eh, există interes la acest nivel de a valorifica orice oportunitate. Noi dorim să combinăm fondurile uh, structurale, fondurile din CEF și EFSI și uh, liderii regionali și primarii sunt, uh, din acest punct de vedere, uh, mai deschiși uh, și dispuși decât uh, guvernele centrale. Spuneam că am nevoie de susținerea dumneavoastră pentru a transmite mesajul nu doar către miniștri, dar și către, sec- către sectorul privat. Uh, și să le spuneți și care sunt site-urile care furnizează informațiile necesare. Și doresc să revin la problema greacă. V-am încurajat să vă uitați la uh, proiectul de uh, eficiență energetică în cadrul regiunii Paris. Aici au fost încheiate parteneriate public-private, 40 uh, de mii de apartamente sunt cuprinse pentru a fi anvelopate și economiile uh, lunare sunt de 8 euro pe gospodărie. Deci 40.000 de apartamente care sunt finanțate parțial eh, din, prin FC pentru reabilitare termică eh, duc la asemenea rezultate și asemenea mm, mo modele pot fi folosite în Grecia, în Portugalia, în sectorul turistic de pildă. Știu că nu există capacități de finanțare ideale la băncile din Portugalia. Dar dacă vor exista platforme public-private, atunci uh, s-ar putea investi în infrastructura în domeniul turismului. Și EFSI poate furniza împrumuturi pe termen lung, de asemenea pot fi accesate fondurile structurale și poate că și sectorul privat poate să se alăture. Da? În felul acesta uh, poate fi evitată eventual banca sau uh, ocolită banca. Dar cei care sunt specializați în uh, fondurile structurale cunosc foarte bine uh, aceste modalități și noi am avut contacte în repetate rânduri. Dar uneori întâmpinăm dificultăți atunci când guvernele spun nu ne interesează investițiile private, pe noi ne interesează doar investițiile uh, publice, pentru că asupra lor putem avea uh, un control. Deci nici nu vă vine să credeți ce povești ni se spun. Și dumneavoastră uh, care vă cunoașteți situația din circumscripție, cunoașteți uh, conducătorii din administrația locală. Va trebui să uh, îi informați, să creșteți notorietatea acestor proiecte și să organizați eventual și evenimente pentru IMM-uri, pentru turism. Puteți uh, invita reprezentanții ai comisiei uh, să vorbească și uh, eventual și uh, responsabili de la BEI pentru a colabora. Vă stau la dispoziție uh, pentru organizarea de evenimente, pentru că în felul acesta putem uh, eficientiza utilizarea EFSI. Am spus că EFSI 2.0 prevede că cel puțin 40% din finanțare prin EFSI trebuie să servească obiectivele de uh, stopare a schimbărilor climatice. Sigur că nici un transportator uh, care uh, se bazează pe cărbune nu va putea beneficia de investițiile din acest procentaj nu știu dacă tehnologia s-a dezvoltat corespunzător, uh, dar eu cred că, mai ales în zonele transfrontaliere, FC poate uh, să uh, promoveze transportul bazat pe energie electrică, de pildă. Bioenergia poate fi uh, promovată. Am întâlnit cu uh, o serie întreagă de primari și uh, am vorbit despre soluțiile orașelor inteligente. Trebuie ca uh, mai multe uh, orașe uh, să se asocieze pentru a comanda, de pildă, uh, autobuze troleibuze, autobuze electrice. Și EFSI ar putea să participe prin finanțare. Deci există o serie întreagă de modalități pentru a valorifica EFSI și eu vă stau la dispoziție oricând doriți informații, vă rog, contactați-ne. Dar trebuie să aveți contacte și cu oamenii la fața locului pentru ca Uh, primarii să înțeleagă despre ce este vorba și să valorifice și expertiza comisiei până la urmă la fața locului. Câteva cuvinte în final. FC 2.0 Nu vrem să finanțăm uh, în alte uh, construcții de șosele prin FC. Pentru că finanțarea prin EFSI a unor uh, construcții de șosele în Germania nu ar avea nici un rost. Deci nu proiecte de acest gen vom selecta. Mai degrabă, poate prin fondurile de coeziune, construcția de infrastructură în alte țări mai puțin dezvoltate. construcția de șosele în vechile state membre ale Uniunii Europene nu vor mai fi finanțate prin EFSI. Investitorii străini sunt interesați de oportunitățile de investiție din Europa. Ei uh, sigur se așteaptă ca investițiile lor până la urmă să aducă și venituri ridicate iar rata profitului în Europa s-ar putea în clipa de față să fie destul de scăzută. Deci, uh, trebuie, uh, chinezii au investit mai mult decât uh, înainte. E interesant Noi oricum salutăm uh, dorința investitorilor chinezi uh, să se implice în Europa. Dar sunt sigur o serie de probleme de care statele membre trebuie să țină seama. Incertitudinea întotdeauna este o travă pentru investitori și dacă ne gândim la rezultatele alegerilor uh, aflate azi dimineață, care poate fi impactul pe termen mediu și pe termen lung <laughs> este de văzut. Știați că FC a încheiat un acord cu 220 de bănci naționale sau regionale care vor finanța 280 de mii de IMM-uri. Deci 280 de mii de IMM-uri vor primi uh, credite din partea 220 de bănci din Europa. Dar aceste uh, bănci uh, care uh, vor pune la dispoziție bani din fondul EFSI nu lămuresc clienții că este vorba de bani europeni. Noi îndemnăm băncile să facă acest lucru um, pentru că, de fapt, sunt beneficiarele unor resurse financiare europene. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și vă dorim un zbor plăcut spre India și mult succes acolo. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, logistica în Uniunea Europeană și transportul multimodal în noile coridoare TNT. Un raport din propria inițiativă a Comisiei TRAN. Raportarea este Ines Ayala Sander, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Permiteți-mi să încep prin a adresa mulțumiri profunde colegilor mei pentru eforturile lor de a depune amendamente care să vină în completarea acestui text. Acum încercăm să elaborăm amendamente de compromis care nutrim speranța că vor îmbunătăți varianta inițială a raportului. Aș dori să spun că cu ocazia reuniunii pe care o, avem, o vom avea cu raportorii din umbră, vom încerca să înregistrăm progrese în legătură cu acest amendament de compromis pe care apoi să vi le prezentăm, însă aș dori uh, să vă avertizez de la bun început că voi încerca să rămân credincioasă abordării inițiale și să oferim uh, o vizibilitate mai mare transportului de marfă, pentru că una din principalele probleme cu care ne confruntăm pe plan european este cea a transportului de marfă. Și dorim să ne asigurăm că nu știu, poate s-ar putea să existe, să fie nevoie să creăm funcția unui coordonator special care să se ocupe de transportul de, de marfă. Nu știu dacă este o soluție fezabilă sau nu. Au fost făcute și alte propuneri, uh, un singur coordonator care să-și desfășoare activitățile în mod uh, orizontal și un alt subiect important este garantarea faptului că, pro, că, că programele europene să nu țină seama doar, să nu țină seama doar de programele europene, ci în același timp, chiar dacă ar fi o soluție prea radicală, chiar dacă nu toată lumea ar fi dispusă să o accepte, însă există și posibilitatea introducerii unor sancțiuni sau folosirea semestrului european pentru a ne asigura că dacă planurile naționale nu sunt aliniate cu deciziile luate de către Consiliu și la Bruxelles, cel puțin să poată fi impuse anumite sancțiuni. Trebuie să recunosc că atunci când vine vorba de multimodalitate, câțiva colegi au introdus și subiectul aeroporturilor pe care eu le ignorasem și s-a manifestat un anumit grad de rezistență față de o serie de amendamente referitoare la capilaritate. Las eh, redes transeuropeas, sino în el programa plurianual. Când vine vorba de transportul de mărfuri, um, trebuie să fie respectate anumite programe anuale, oricât de dificil ar fi datorită epuizării resurselor financiare. Însă, în, an, în programele anuale ar trebui să fie prevăzute anumite apeluri de oferte dedicate unor, unei logistici uh, multimodale în anexa facilității de conectare a Europei sau în uh, programele naționale. Înțeleg uh, de ce au fost exprimate rezerve, mai ales în legătură cu concentrarea, însă facilitatea Conectarea Europei dispune de diferite niveluri și eu aș propune ca cel puțin unul dintre aceste niveluri să permită organizarea unui apel de oferte specific care să țină seama de sporirea transportului de mărfuri din Uniunea Europeană și de faptul că ne dorim ca acest lucru să, re- să se reflecte în noile coridoare TENTE. Apoi au fost depuse mai multe uh, amendamente privind uh, nodurile multimodale și dimensiunea urbană a logisticii. Desigur, am ținut seama și de aceste aspecte. Trebuie să consolidăm aceste elemente și trebuie să garantăm că vor avea un viitor. Poate anul 2017 este prea apropiat, însă în anul 2018, cel târziu, ar trebui să organizăm un apel de ofertă pentru a ne asigura că pro- proiectele prezentate au o vizibilitate foarte mare pentru logistica urbană. Pentru că acestea sunt situațiile în care se ajunge la ambuteiaje, la uh, blocaje. Apoi, măsurile urbane. Și față de acestea a fost manifestate rezerve. Eu sunt convins în continuare că până în momentul în care vom avea un uh, echilibru uh, pentru a garanta continuitatea uh, rețelei, depășirea status quo-ului actual al societăților comerciale actuale care tind tot mai mult înspre transport automat. Nu știu, eu am rezervele mele personale față de această tendință. După cum am spus, o să încerc să țin cont de cât mai multe amendamente depuse și mai ales de ideile care se ascund în spatele acestor amendamente. Voi încerca să le incorporez în amendamentele de compromis pe care sper că o să pot să vi le prezint săptămâna viitoare. Mulțumesc, Claudia Schmidt. Vă mulțumesc. M-am uh, mirat puțin pentru că 210, 210 amendamente pentru un uh, raport uh, din proprie inițiativă atât de necontroversat ar fi totuși cam numeroase. Un punct cheie este reprezentat de amendamentele privind dioxidul de carbon. PPE-ul nu se va împotrivi reducerii gazelor cu efecte dăunătoare, însă câteva amendamente sunt uh, prea extreme și cred că în amendamentele de compromis trebuie să obținem o variantă finală care să fie acceptabilă de uh, toată lumea și care să pună în centrul atenției noastre și necesitățile cotidiene ale oamenilor accesul uh, proiectelor transfrontaliere la fonduri uh, europene este o idee foarte bună. Comisia și instrumentele de finanțare cred că țin seama suficient de bine de aceste aspecte, însă este foarte bine dacă se poate exercita presiune politică și din partea ministrilor de resort, de transport pe aceste puncte. Din acest punct de vedere, Aici cred că am putea câștiga o vizibilitate mai mare și dintr-o perspectivă care nu va fi pe placul uh, tuturor statelor uh, membre, însă problemele care există sunt enorme și nu sunt de ieri de astăzi. În ceea ce privește crearea postului unui coordonator care să se ocupe de logistica legată de transportul mărfurilor, trebuie discutată mai mult. Nu știu exact care ar fi cel mai bun punct de acces, pârghia care ne-ar permite să obținem efectul maxim, deci cred că trebuie să mai discutăm toate aceste aspecte. Uh, mi-a plăcut uh, foarte mult faptul că multe grupuri politice au depus amendamente uh, referitoare la drone. Este un subiect important și pentru mine și sunt convinsă că vom reuși să ajungem la o poziție de compromis. Apoi, derogările privind pactul de stabilitate, calcularea deficitelor statelor. Nu, eu nu sunt prea, prea fericită cu această idee. Rămâne de văzut dacă vom reuși să găsim o, o poziție comună sau nu. Prin aceste rapoarte, cred că nu trebuie să purtăm uh, campania electorală relevantă pentru propriile noastre circunscripții electorale, ci să încercăm să găsim o poziție relevantă pentru întreg Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Izeascu Bilbao. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și raportoarei lui uh, Ines pentru că Într-adevăr, mai, au fost depuse mai mult de 200 de amendamente și Va trebui să ajungem la un acord. Doamna raportare va avea mult de lucru pentru acest lucru. Aș dori să mă concentrez asupra celor 14 amendamente depuse de noi, care acoperă în mare două domenii, și anume să înregistrăm uh, progrese în domeniul uh, digital, să promovăm, să consolidăm noile tehnologii și să punem în aplicare inovațiile apărute. Acestea sunt deosebit de importante dacă ne dorim să îmbunătățim situația uh, celor care își desfășoară activitatea în sectorul transportului și să eficientizăm transportul în general. Și dacă ne dorim să ne atingem obiectivul prioritar de reducerea dioxidului de carbon. În al doilea rând, Există un grup de amente referitoare la coerență. În anul 2014 am avut o revizuire a, efic- a eficienței proiectelor europene și după trei ani trebuie să recunosc că nu sunt foarte optimistă, pentru că statele membre de, fac, de fapt fac uh, ceea ce își doresc și nu nu dispunem de niciun instrument în urma procesului de revizuire care să uh, oblige statele membre să-și respecte uh, promisiunile. Nu există nicio sancțiune și există proiecte uh, care au apărut încă din 1994, considerate a fi prioritare, care nu s-au realizat până la urmă. Uh, deci acestea sunt cele două domenii acoperite de amendamentele depuse de grupul nostru politic. După cum a spus și raportarea, cred că trebuie să existe o coerență între planurile naționale și abordarea europeană. De ce? Și de dimineață am văzut că lipsa de dezvoltare a sectorului, a uh, uh, sectorului uh, de transport a făcut ca majoritatea transportului să se desfășoare în domeniul aviatic, un sector care este mult mai polant decât alte sectoare de transport. Și Ina sper că vom reuși să ajungem la un acord, astfel încât acest raport să fie unul eficace. Mulțumesc, Maia Kilonen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset raportoirille hyvästä ja asiantuntevasta raportista. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei pentru un bun proiect de raport prezentat. Am depus și eu câteva amendamente. Cel mai important dintre acestea se referă la uh, finanțarea europeană după acordul uh, climatic COP21. Cred că este absolut esențial ca pe viitor să regândim de la zero criteriile de finanțare, obiectivele care țin de uh, decarbonizare trebuie să devină prioritatea cea mai importantă. Nu putem să finanțăm în continuare proiecte care accelerează schimbările climatice și cred că de acest lucru trebuie să se țină cont în toate politicile privind coridoarele TENTE. Din păcate, în continuare, în Europa, fondurile se îndreaptă nu înspre proiecte care vor îmbunătăți situația generațiilor uh, viitoare. Și există mm, și sunt tristă că acest lucru se întâmplă în continuare. Aș spera să dăm dovadă de mai mult curaj pentru a ajuta mai mult uh, generațiile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Karima Deli. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor. Am analizat raportul și mi-am pus două întrebări. În primul rând, aș vrea să știu ce înseamnă o logistică sustenabilă și, în al doilea rând, ce înseamnă o politică multimodală care să și fie eficientă. Logistica sustenabilă, durabilă, înseamnă o logistică cu amprentă cât mai mică de carbon. Asta înseamnă durabil. Și care face tot ce poate să inverseze raportul dintre modurile de transport în favoarea celor feroviare sau fluviale. Și suntem foarte departe de a ajunge acolo. În septembrie am văzut o expoziție la Parlamentul de la Strasbourg care se numea Am văzut acolo o reprezentare a două tipuri de camion, un camion nou și unul de acum 20 de ani. Diferența dintre cele două tipuri este diferența de eficiență energetică. Și e doar o diferență de 3%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu s-au făcut, de fapt, niciun fel de progrese în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon, deși toate sectoarele au început această transformare tehnologică. Deci, în ceea ce privește logistica în domeniul transporturilor, nu s-au înregistrat niciun fel de progrese. Trebuie schimbate, trebuie coborâte foarte mult uh, limitele europene pentru emisiile de dioxid de carbon pentru camioane. Deci noi propunem tot felul de amendamente, dar a sosit momentul ca Europa să se îndrepte cu adevărat pe drumul logisticii durabile. nu avem aici niciun fel de soluții inovatoare. De exemplu, modelele 3D pentru a investiga um, riscurile de mediu și soluțiile. Se insistă pur și simplu pe interconectarea marilor situri industriale. Eu vreau să existe toate aceste elemente în amendamentele de compromis, pentru că dacă nu avem o foaie de parcurs reală pe drumul spre o uh, logistică sustenabilă, n-am făcut nimic. Tozenovski. Mulțumesc, domnul Tosenovski. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze că am sosit cu o anumită întârziere, însă vin de la reuniunea Comisiei ITRE, unde a trebuit să iau uh, cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportoarei. Mie mi se pare că acest raport este unul deosebit de important. Logistica și transportul de mărfuri multimodal au un rol foarte important pentru economia europeană și ar trebui să se bucure de toată atenția noastră, mai ales din perspectiva bunei funcționări a pieței interne. Infrastructura de transport națională trebuie să fie combinată cu uh, coridoarele uh, transeuropene prin uh, respectarea principiului subsidiarității. Și din acest punct de vedere există anumite probleme. Uh, Mă bucură faptul că raportul uh, face trimitere la programul Galileo, care are un, uh, care are un potențial foarte mare de gestionare și de fluidizare a traficului. Potențialul acestui program um, este unul uh, important și pentru mediul înconjurător. Există câteva amendamente referitoare la dumpingul uh, social și în spatele unor asemenea amendamente deseori se ascunde de fapt o abordare uh, protecționistă care uh, repre- reprezintă un, uh, un obstacol în fața bunei funcționare a pieței interne și aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru atitudinea de colaborare de care a dat dovadă. Vă mulțumesc și acum domnul Tacopcinski, doamna Tacopcinski din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Voi, voi fi foarte subțintă pentru că înțeleg că aveți uh, Comisia Europeană s-a exprimat pe larg în momentul în care a fost prezentat pentru prima dată acest raport, deci nu aș dori să repet cele spuse deja, însă faptul că au fost depuse mai mult de 200 de amendamente demonstrează um, atenția de care se bucură acest subiect, uh, importanța acordată de Comisia dumneavoastră uh, logisticii și modalități uh, transportului multimodal. Sper că Într-adevăr, vă interesează aceste legături între diferitele moduri de transport. Este un subiect Um, interes, in, interesant pentru multe, pentru multă lume, însă nu întotdeauna discutat cu precizia necesară. Deci salut raportul doamnei Ayala Sender. Din punctul de vedere al amendamentelor, cred că este important să ne concentrăm asupra aspectelor relevante pentru subiectul uh, logisticii. Cred că știți um, documentul pregătit uh, de doi doi dintre coordonatorii din domeniul transporturilor care discută tocmai uh, multimodalitatea. Multe din uh, amendamentele prezentate referitoare la digita- digitalizare, la decarbonizare, la um, impactul potențial asupra politicilor de decarbonizare al unei uh, logistici uh, eficace asupra respectării obiectivelor COP21 asupra îmbunătățirii uh, funcționării industriei uh, europene sunt toate aspecte care se regăsesc uh, în raportul coordonatorilor TENTE, care va fi publicat anul viitor. Comisia a recunoscut importanța logisticii, însă am ajuns și la concluzia că poate fi o provocare uh, discutarea proiectelor uh, potrivite în acest domeniu și dacă nu avem abordarea potrivită a transportului de mărfuri multimodal, nu vom reuși să garantăm un, existența unor uh, coridoare multimodale de transport de mărfuri în Uniunea Europeană și nici nu vom avea coridoare eficace TNT. Cred că raportoarea, într-adevăr, are în uh, fața dumneai o sarcină dificilă de a discuta și de a comasa toate aceste amendamente în amendamente de compromis, însă o asigur de sprijinul Comisiei Europene. Mulțumesc și acum dau din nou cuvântul raportoarei. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor și reprezentantei Comisiei pentru încurajările care mi le-au, pe care mi le-au adresat și aș dori și eu să le mulțumesc pentru că m-au ajutat să îmbunătățesc uh, acest proiect de raport. Și aș dori să răspund doamnei uh, Bilbao și doamnei uh, Deli care au manifestat uh, preocupări legate de inovațiile tehnologice, de domeniul digital. Desigur, această secțiune a raportului poate fi îmbunătățită, putem uh, reduce în același timp uh, sarcina administrativă și impactul asupra mediului înconjurător. De asemenea, cred că trebuie să găsim formulările prin care Putem să încurajăm statele membre să-și, să-și redacteze mai bine uh, planurile naționale și să le pună mai bine în aplicare, pentru că am văzut că, într-adevăr, nu și-au respectat uh, promisiunile făcute și trebuie să vedem care vor fi uh, măsurile suficient de convingătoare sau disuasivă care să ne ajute să îmbunătățim situația. În plus, aveți dreptate în ceea ce privește COP21, știm că acum are loc COP22, trebuie să înțelegem în ce măsură sistemul logistic creat pentru transportul de mărfuri poate reduce impactul negativ asupra mediului conjurător cât mai mult posibil. Va trebui să discutăm mai multe propuneri și le voi discuta împreună cu dumneavoastră pentru a vedea cum putem să îmbunătățim această propunere, incluzând ideile interesante pe care le-ați exprimat. Vă mulțumesc. Votul în Comisia pentru Transport va avea loc în data de 5 decembrie. Și trecem acum la raportul anual privind uh, activitatea Băncii Europene de Investiții. Raportor este Boguslav Liberasi, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc frumos. Aș vrea să spun de la bun început că raportul meu, sper, nu este atât de controversat. Domnul președinte, vă rog foarte mult să păstrați liniștea în sală, altfel nu ne înțelegem. Domnul raportor, pentru că vorbim despre o singură bancă. Deci nu avem de ce să avem controverse. Thank you very much. It has been submitted about 80 amendments. We have worked... Am primit 18 amendamente. Am lucrat uh, foarte bine împreună cu raportorii din umbră și le mulțumesc pe această cale. Am pregătit șapte amendamente de compromis. Aceste amendamente de compromis au inclus cam 50 de amendamente depuse individual. Deci, până la urmă, nu avem atât de multe amendamente de votat. Îi mulțumesc mai ales lui Dominic Ricăl. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră. și sper că aveți documentul în față. Nu am să vorbesc foarte mult, așa că vă întreb direct dacă aveți întrebări sau sugestii, vă stau la dispoziție și mulțumesc foarte mult și secretariatului pentru sprijin. Ați făcut treabă bună. Vă mulțumesc, domnule președinte. Robert Zil. I would like to start with, uh, uh with a, uh, I'm very, very thankful. Robert Zil. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule raportor pentru cuvintele călduroase și pentru activitatea la acest aviz. Raportul este foarte echilibrat. Aș spune că este prima etapă a raportului privind activitatea BEI și am vorbit despre câteva lucruri implicate aici cu domnul Katainen. Discuțiile vor continua, bineînțeles și activitatea va continua, dar vă mulțumim cu atât mai mult că ați deschis domnul. Dominic Riquet. Mulțumesc. Care cuvântul Dominic Riquet. Am să încerc să fiu și eu la fel de succint ca domnul raportor. Mulțumesc raportorului pentru uh, rap Deși nu știu dacă nu o să fie un subiect controversat, pentru că vorbim despre bani până la urmă, deci probabil că o să avem ceva dezbateri. Dar, într vă sunt de acord cu multe lucruri spuse aici. Discuțiile vor fi mai degrabă de așa natură încât să îmbogățească documentul final. Mulțumesc. Acum Maia Kilenon. Mulțumesc, puheenjohtaja. Mulțumesc, raportööri Liberatskille tästä hyvästä Vă mulțumesc, domnule raportor Liberațchi, pentru acest proiect de raport minunat, câteva observații generale. Am tot repetat ca un papagal um, astăzi același lucru legat de acordul de la Paris COP21. Sunt obiective pe care trebuie neapărat să le avem în vedere în viitor și același lucru se aplică și la analiza finanțărilor BEI. Trebuie să ne schimbăm modalitatea de gândire și nu putem să vorbim despre infrastructura de transport ca unică soluție. Trebuie să vedem ce putem face cu infrastructura deja existentă, dezvoltând și eficientizând modul în care funcționează și serviciile feroviare. Totul devine din ce în ce mai automatizat și teama mea este că ne aflăm la, în acel moment în care riscăm să avem investiții greșite bazate pe niște presupuneri pe care le facem în acest moment și pe modelele actuale. De aceea eu propun ca în document să nu vorbim doar despre infrastructura de transport, ci despre serviciile de transport în sens larg. Mulțumesc. Acum Karima Deli. Mon grup se felicit de ce raport și je tiens... Felicit colegii din grupul meu pentru raport, îl felicit și pe domnul raportor cu care am colaborat excelent. Aș spune că acest raport conține niște amendamente de compromis foarte bune și în sfârșit avem o foaie de parcurs reală pentru BEI. Am vorbit despre asta în, înainte și cu domnul Katainen. Vedem aici, în sfârșit, care sunt prioritățile corecte, care este drumul pe care trebuie să-l urmăm pentru mobilitatea sustenabilă, pentru schimbările climatice, pentru securitate, pentru inovații. Deci, nouă ne place foarte mult textul și îl vot vota mâine. Felicit încă o dată raportorul. Danke sehr, George Bach. Mulțumesc, George Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu în numele PPE să mulțumesc uh, raportorului, domnului Bohuslav, uh, pentru activitatea depusă. Am constatat că a lucrat cu intensitate uh, și cele șapte amendamente de compromis care au fost elaborate pot fi susținute de noi S-au făcut investiții deja în domeniul transporturilor în ultimele decenii, dar încă rămân multe de făcut și cred că uh, e vorba de soluții inovative, multimodale, o echilibrare geografică, cum au uh, observat și antevorbitorii, trebuie să îndeplinim și obiectivele COP21 pentru domeniul transporturilor. Sunt toate obiective pe care raportorul le-a menționat și uh, care au fost și uh, completate de către colegi. Mulțumesc încă o dată raportorului pentru activitatea desfășurată. Mulțumesc, Isabela de Monte. grazie. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu colegului nostru, domnul raportor și raportorilor de um, din umbră. De fiecare dată când vorbim de bani, de investiții, de obicei ajungem să nu fim de acord, dar uite că de data asta am reușit să avem un document comun. E un semn bun și mulțumesc raportorului și pentru că a preluat sugestiile făcute de noi, mai ales în ceea ce privește rețeaua globală TNT și mulțumesc și pentru că documentul reflectă faptul că încă sunt multe lucruri de făcut. Documentul vorbește despre mai multe căi de transport, nu numai transportul rutier, mai multe moduri de transport și abordează astfel problema poluării în transporturi. Sperăm că toate instrumentele financiare și EFSI și planul Juncker va reuși să îndeplinească aceste obiective, mai ales în transportul public, și încurajăm finanțarea proiectelor care încurajează mobilitatea pasagerilor cu um, dizabilități. Domnul Medioriță din partea Comisiei. Thank you, Chairman, and many thanks also to all the honorable members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia în acest moment nu are nicio observație de făcut. Jetzt nochmal der Berichterstatter. Atunci, încă o dată, raportoarea. Thank you very much. Thank you. I have Vă mulțumesc foarte mult. Nici eu nu mai am nimic de adăugat pentru că totul deja s-a spus. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și sper ca votul să decurgă fără niciun fel de probleme. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru modul eficient în care am lucrat împreună, le mulțumesc raportorilor din umbră și sunt destul de mulțumit să văd că tot ceea ce ați menționat apare în document. Mă bucur să văd că ați observat asta și că apreciați că am făcut asta. Mulțumesc și comisiei pentru un discurs atât de scurt, de luare de poziție și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mâine va avea loc votul. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Reglementări eh, de drept civil eh, în domeniul roboticii, un aviz din partea Comisiei Tran la un raport de inițiativă în Comisia Jurii. Raportor este Georg Mayer și în numele lui vorbește acum doamna Aiuto. Arnautu. Mersi, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Scuze din partea domnului Maier, care nu poate fi astăzi aici cu noi și regretă asta. Nu putem decât să deplângem faptul că un grup de deputați refuză să participe la, și să contribuie la aceste amendamente. E un, e un proiect de uh, aviz foarte important. Din fericire, aceștia sunt foarte puțini. Marea majoritatea deputaților au respectat regulile democratice și voința um, cetățenilor, pentru că știu că aceste condiții partinice sunt extrem de dăunătoare. Colegul nostru, Georg Mayer, a trebuit să ia în considerare toate aceste observații care sunt transcrise în amendamente de compromis, uh, și a inclus acolo aproape toate cererile primite de la ECR, PP și ALDE. Să sperăm că documentul în forma lui actuală este echilibrat și corect. Avem o definiție coerentă a tuturor modurilor de transport autonome avute în vedere. Au fost și amendamente care n-au putut fi incluse în amendamentele de compromis, însă domnul mai a ținut cont de marea majoritate a amendelor primite. Sperăm, deci, ca documentul să aibă aviz favorabil. Ascult, evident, comentariile dumneavoastră, dacă este cazul, și le voi transmite colegului nostru înainte de votul de mâine. Mulțumesc! Luis de Grandes Pascal, următorul vorbitor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, much... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei Arnautu care ține astăzi locul domnului raportor Maier. În Spania spunem nobles oblige. Și cred că ăsta este răspunsul meu foarte pe scurt. Fără să mai amintesc de divergențele pe care le avem de obicei cu grupul din care face parte domnul raportor. Însă trebuie să recunosc că um, deschiderea de care a dat dovadă față de sugestiile altor grupuri este demnă de toată lauda. Noi, uh, pentru a înlesni procesul de um, redactare a amendamentelor de compromis, am lucrat foarte mult, multe dintre sugestiile noastre nu se regăsesc acolo, cu toate acestea suntem de acord cu documentul și îl vom vota favorabil. Poziția noastră este că toate punctele incluse în forma actuală sunt extrem de importante. Uh, e nevoie de aceste măsuri de garanție pentru protecția datelor și pentru protejarea drepturilor intelectuale în ceea ce privește uh, programele de calculator. E importantă de asemenea siguranța vehiculelor automatizate și reducerea riscurilor pentru aceste instrumente inovatoare atât de eficiente. Așadar, în ceea ce ne privește, sperăm ca amendamentele înaintate să fie incluse în amendamentele de compromis și să sperăm că procesul nu va mai avea obstacole. Mulțumesc, Robert Zile. behalf of Mr. who was a shadow, but who has to leave. Mulțumesc. Eh, domnul eh, raportor din umbră care trebuie să ne părăsească nu merge în India, ci înapoi în Cehia, dar m-a rugat să spun că și grupul ECR sprijină amendamentele în forma lor actuală. Deci vom sprijini și noi documentul, bineînțeles. Doamna Maia Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset raportöörille Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de raport. E foarte important ca Parlamentul să aibă o poziție fermă în această chestiune și ca și celelalte comisii să analizeze documentul nostru. E un punct de plecare foarte bun, dar uh, sunt câteva lucruri care lipsesc. Am înaintat niște amendamente în sensul acesta. Vrem să ne concentrăm și asupra altor moduri de transport. Domnul președinte spune că nu s-au de interpretat în limba franceză. Jetzt geht's. Once more, please. Acum uh, interpretarea funcționează. Așadar, îi mulțumesc raportorului pentru acest proiect de document. E important ca Parlamentul să aibă o poziție fermă în această chestiune extrem de importantă. Sunt multe comisii care deja au luat poziție. Documentul în forma actuală este un bun punct de plecare, dar câteva lucruri încă lipsesc poate ar trebui totuși să le luăm în considerare. Nu trebuie să vorbim numai despre uh, autovehicule automatizate, pentru că robotica va avea implicații și în alte moduri de transport. De exemplu, controlul uh, aerian, transportul maritim și, și acestea trebuie luate în calcul în activitatea noastră ulterioară. Robotica în sens propriu, se spune că va face sectorul transporturilor mai prietenos cu mediul. Pe mine mă miră puțin asta. E adevărat că sunt tot felul de inovații despre care am crezut același lucru, dar care nu ne-au facilitat în niciun fel mobilitatea până la urmă. Deci punctul de plecare ar trebui să fie identificarea unui sistem de transport durabil. Pe mine mă îngrijorează uneori modul de gândire pe care îl văd acum în jurul meu. Avem impresia că automatizarea o să rezolve tot ceea ce ține de durabilitate, mai ales în ceea ce privește transportul. Eu sper că întotdeauna să putem avea o imagine de ansamblu și să luăm în calcul toate posibilitățile existente. Aș vrea apoi să vă aduc aminte că există și o chestiune importantă de uh, cooperare transfrontalieră. Statele Unite au publicat recomandările federale pentru aceste vehicule automatizate Recomandările încearcă să uh, rezolve problemele legate de transportul dintr-un stat în altul și poate că dezvoltatorii din Asia ar trebui să ia în considerare aceste recomandări. Există o foaie de parcurs în privința roboticii care vorbește în general despre dezvoltarea roboticii și tendințele la care să ne așteptăm. În concluzie, aș vrea să subliniez ceea ce am mai spus deja. Atunci când vorbim de dezvoltare și de tehnologizare, trebuie să ne gândim la ce se va întâmpla în următorii 50 de ani și să punem asta în legătură cu infrastructura și proiectele noi. Deci să ne gândim de ce fel de infrastructură avem de fapt nevoie. Grupul nostru susține textul actual și vom vota în favoarea sa. Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Mulțumesc, Karim Adeli. Merci, monsieur le, le président. Pour notre groupe, ce... Vă mulțumesc, domnule președinte. E un raport destul de problematic. De ce? Pentru că nu pune suficient accentul pe subiectul adevărat. Înainte de toate, e vorba de o chestiune nouă, chestiunea responsabilității civile, de fapt a normelor de drept civil în folosirea roboților. Așa cum spunea și antevorbitoarea, Comisia tinde să aibă o poziție destul de uh, îngustă și să nu vadă decât o soluție din toate cele existente. Putem să ne gândim și la alte uh, aspecte, de exemplu, cu ce rol vor avea dronele în viitorul transporturilor. Toate aceste obiecte care sunt uh, manevrate cu o telecomandă, de fapt. Trebuie să ne punem întrebarea ce se întâmplă în cazul unui accident. Trebuie să avem un cadru de reglementare precis care să spună exact cine este de vină? Vehiculul, operatorul de date, constructorul, cine poartă total sau parțial responsabilitate în caz de accident. Iată o problemă. Eu cred că nu avem încă un răspuns la această întrebare, nici în raportul de față și nici în general, pentru că sunt lucruri care încă se întâmplă tehnologia evoluează. Cred că trebuie să dăm un semnal foarte puternic Comisiei Europene pentru ca să se aplece cât mai curând asupra acestui subiect și să vină cu o propunere legislativă. Dar tehnologia nu stă după noi. Tehnologia progresează extrem de repede și noi trebuie să garantăm o anumită securitate prin propuneri legislative. Trebuie să anticipăm ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum Matthias von Miltenburg. late eh, u loopt uh, mooi in de tijd, zelfs voorop op de... Mulțumesc, domnule președinte. Iată că eh, la timpul potrivit ne preocupă acest subiect. Nu este un raport, este un aviz, dar un aviz important și merită să ne preocupe acest subiect. Autoturisme automatizate, dronele, sunt uh, evoluții actuale și probabil că va trebui să analizăm cu mare atenție uh, și să elaborăm un aviz pentru comisia uh, uh, jurii uh, corespunzător. Dar amendamentele de compromis îmi dau unele bătăi de cap, pentru că raportorul în compromisul 2 a introdus 19 amendamente într-o formulă scurtă de amendamente compromis. Mie mi se pare că impactul amendamentelor inițiale se pierde. Deci, să ai un aviz uh, atât de scurt uh, și cu un impact uh, atât de slab mă nemulțumește. Eu aș prefera să supunem la vot amendamentele individuale și nu amendamentele de compromis. Sunt puțin decepționată, aceasta este observația pe care doresc să o fac că nu am putut să colaborăm cu toate grupurile politice pentru a găsi soluții de compromis care să uh, fie mai penetrante. Dar asta e situația. Mulțumesc. Din partea Comisiei, Alessandro Sporteuni. Thank you. Uh, for, uh, I'll just say... Mulțumesc. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu acest raport și aceste amendamente. Va fi o intervenție scurtă. Suntem de acord în legătură cu uh, importanța temei. Uh, din punctul de vedere al Comisiei, aș vrea doar să remarc că aceste chestiuni Eh, fac parte din platforma de sistem de transport eh, corporatist în eh, competența Direcției Generale Creștere Economică și inclusiv problemele legate de acces la date figurează aici. S-a vorbit aici despre uh, responsabilitate și astăzi uh, tocmai s-au discutat aceste chestiuni cu uh, asiguratorii și cu reprezentanții industriei de specialitate. Aceste formule de automatizare trebuie să facă parte din ideea de mobilitate durabilă. Sigur că uh, acest uh, autor autonomie uh, autovehiculelor nu garantează că se va uh, reduce traficul pe uh, șosele. Trebuie să vedem dacă obiectivele mobilității durabile vor putea fi atinse prin această formulă și Comisia de câțiva ani este preocupată de această problematică și sper că în, ultime, în următoarele săptămâni să putem publica o comunicare în legătură cu strategia europeană privind sistemele de transport inteligente, care vor fi un fel de piatră de hotar în ce privește mobilitatea automatizată, iar în ce privește procesul uh, pentru atingerea obiectivelor 2020. În 2016 uh, au fost uh, publicate deja prime rezultate în legătură cu sistemul 2020, cum îl numim noi, și poate că și în 2017 și 2018 vom avea concluzii, pentru că va exista în 2017, în aprilie, o nouă conferință legată de uh, transportul automatizat și să știți că suntem activi și în ce privește perspectiva globală, nu doar pe plan european, iar în legătură cu proiectul Galileo, Comisia și-a publicat de asemenea punctele de vedere cu câteva săptămâni în urmă. Acestea ar fi observațiile mele pe scurt. Mulțumesc. În încheiere din nou, Marie Cristin Arnautu. Domnule președinte, am uh, reținut uh, remarcile colegilor. Mulțumesc doamnei Kilonen și uh, Uh, uh, doamnei Deli îi voi spune că am înțeles punctul de vedere, dar cred că am vorbit deja despre problema răspunderii și uh, reprezentantul comisiei s-a referit la asta. El la ordinea zilei, sigur că răspunderea civilă va trebui să se afle în atenția noastră, poate mai târziu, iar în ce privește punctul dumneavoastră de vedere, îmi cer scuze că nu am reținut numele dumneavoastră. De asemenea, am reținut ideea și voi transmite domnului Mayer, dar eu cred că în uh, amendamentele de compromis redactate de domnul Mayer a fost obligat, uh, bineînțeles, să respecte până la urmă rigorile spațiului. Dar îi voi transmite uh, spusele dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Realizarea principiului tratamentului egal între bărbați și femei la accesul și aprovizionarea cu bunuri și servicii este un aviz din partea Comisiei TRAN pentru un raport de inițiativă în Comisia FEM. Raportor este Jens Nielsen, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Și eu voi avea o intervenție foarte scurtă. Voi începe prin a spune că este uh, salutar faptul că în comisia noastră se redactează un aviz pentru comisia FEM, pentru că alte comisii nu fac acest lucru, ceea ce uh, este un prost obicei. Dar este o chestiune importantă și bineînțeles că um, membrii Comisiei FEM poate nu au cunoștințele uh, noastre în ce privește problematica specifică Uh, a transporturilor. Mi-aș fi dorit însă ca și jurii, uh, pe lângă jurii și IMCO și ITRE, să redacteze câte un aviz pentru Comisia FEM și eu cred că președinții comisiilor ar trebui să discute acest lucru între ei. Avizul nostru. Am spus că am avut multe amendamente, am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și am redactat un text uh, în legătură cu care sper că toți raportorii din umbră să poată fi de acord. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea pozitivă, activă, care a dus la îmbunătățirea textului. Și sper ca mâine să uh, putem să cădem de acord pe marginea acestei propuneri de aviz. Mulțumesc. George Bach. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc colegului uh, Jens Nielsen pentru activitatea bună și pentru colaborarea foarte bună cu raportorii din umbră. Punctele cele mai importante uh, am reușit să le introducem. Uh, am spus ceva în legătură cu turismul, ceea ce salut, și în legătură cu condițiile de igienă la populație pasurile turistice eh, de pe eh, șosele și acestea au fost elemente pe care noi am dorit să le introducem. Deci am un sentiment bun ca și raportorul și cred că acest eh, aviz mâine va putea să treacă susținut de o largă majoritate. Mulțumesc, Robert Zile. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am comentarii, mulțumesc. În cazul ăsta, Ghezine Meissner. Da, păcat, Robert, uh, pentru că uh, și bărbații uh, trebuie să fie interesați, chiar dacă este vorba de femei. Da. Mulțumesc colegului Nielsen, pentru că este vorba despre o directivă care trebuie să fie verificată. Se întâmplă acest lucru în Comisia FEM, în ce privește accesul uh, femeilor, care trebuie să fie egal cu cel al bărbaților la provizionarea cu uh, bunuri și servicii. Deci, eh, sigur că eh, <laughs> mă gândesc eh, de pildă că în ce privește accesul la cărucioare pentru copii sau la sala în care poți să înfășezi copii, trebuie să fie egală pentru bărbați și femei. Noi am reușit prin amendamentele noastre să cădem de acord în esență, chiar dacă au existat câteva diferențe de opinie, dar și eu apreciez foarte mult faptul că în Comisia uh, TRAN s-a dorit redactarea unui asemenea aviz. Mulțumesc, Maria Chilonen. Mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și pentru uh, compromise, cred că putem să fim cu toții mulțumiți și mă bucur foarte mult că această, în această comisie este tratat acest subiect pentru că uh, trebuie să uh, nu existe uh, niciun fel de uh, abuzuri și violență împotriva femeilor în sectorul transporturilor. Trebuie să existe oportunități uh, de uh, muncă pentru femei și în acest sector uh, pentru că uh, până la urmă uh, rata implicării femeilor nu va putea să crească doar dacă noi uh, redactăm documente. Obiectivul trebuie să fie să se conștientizeze aceste oportunități, aceste sectoare să devină atractive și pentru femei. Mulțumesc foarte mult, Jens și stimați colegi, pentru cooperarea rodnică și întregii echipe doresc să mulțumesc. Noi, deputații, nu uh, acționăm uh, individual, ci ca echipă. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în uh, numele colegului meu, Keith Taylor, care nu poate să participe, dar eu cred că acest aviz uh, este uh, reușit, putem să-l susținem și trebuie să luptăm uh, împotriva discriminării femeilor în acest sector și trebuie să demonstrăm în ce măsură și implicarea femeilor este importantă și riscurile care încă există de violență împotriva femeilor. Deci noi vom avea un vot pozitiv pentru acest aviz. Mulțumesc. Marie Cristin Arnautu. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule raportor, pentru activitatea desfășurată. Eu uh, uh, poate că uh, nu am aceeași opinie ca dumneavoastră, pentru că am și unele rezerve. Pentru că în clipa de față, uh, sigur, se dorește abolirea diferențelor antropologice între cele două sexe, de, trebuie luptat împotriva stereotipului uh, de gen, dar uh, uh, trebuie să fie egalitate în fața legii sau o egalitate salarială între bărbați și femei și este o chestiune pe care Uniunea Europeană trebuie să o ia mai serios. Acum, nu putem să aplicăm acest principiu în toate domeniile, în ca de pildă în domeniul transportului în care se spune că uh, nu există suficiente femei care să fie camionagii sau conductori de uh, metrou. Dar eu cred că trebuie să încercăm, sigur, pe plan uh, local, național, să uh, respectăm uh, principii eh, care se află în centrul construcției europene. Dar eh, atunci când citesc unul din amendamente eh, că Uniunea Europeană nu are suficiente inițiative sexopozitive, sau nu există destul destulă incluziune de gen, vă spun că nu înțeleg nimic, pentru că nu trebuie să uh, încurajăm până la urmă autoritățile locale pentru utilizarea bicicletelor uh, și pentru femeile care uh, uh, poate că au rezerve religioase vis-a-vis -vis de utilizarea acestui mijloc de transport. E bine, eu nu știu, de fapt, este aici poate o dovadă a incompatibilității uh, legilor islamice cu uh, legile europene. Iată uh, la ce probleme ajunge. După aceea, mi se pare că terminologia nu este întotdeauna fericită, că există redundanțe. Dar eu cred că ar fi suficient să definim corect responsabilitățile pentru o mai mare securitate în transporturi. Și să admitem că politica purtată mai mulți ani la rând și laxismul judiciar sunt poate motivul insecurității în sectorul transporturilor. Deci, în Comisia FEM, poate vom încerca până la urmă să rezolvăm aceste probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Din partea Comisiei, acum intervenție. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, de Just nu pot fi prezenți astăzi. Iau cuvântul în numele lor și îmi cer scuze în numele lor. Am doar câteva scurte mesaje de transmis. Am dorit să mulțumim Comisiei Tran pentru că s-a implicat uh, pe acest subiect, care este atât de important. În legătură cu punerea în aplicare a directivei, am dorit să insistăm că toate statele membre au luat măsuri de punere în aplicare a acestei directive și, de asemenea, nu ne dorim să propunem modificarea acestea în, acestea în acest moment. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe implementarea ei, pe colectarea de informații și monitorizarea situației în legătură cu documentul de lucru al Parlamentului European. Suntem dispuși să analizăm propunerile făcute și putem eventual să cerem un studiu în urma propunerilor făcute de Parlamentul European. mulțumesc și dau din nou cuvântul raportorului Jens Nielsen. Vă mulțumesc pentru sprijinul exprimat și pentru toate intervențiile avute. Pentru prima dată când am discutat acest subiect în transport, celor care participă pentru prima dată la această discuție, um, mainstreaming, integrarea dimensiunii de gen înseamnă că este vorba de un subiect care se referă la toate ființele umane. Mă ocup de acest domeniu de 15 ani și uh, atunci, este moment, atunci a fost momentul în care am decis să abordăm această abordare, de a asculta părerea tuturor uh, cetățenilor la toate nivelurile, nivelul uh, local și așa mai departe, la nivel central. Integrarea dimensiunii de gen înseamnă că trebuie să ținem cont de experiența și de competențele tuturor oamenilor pentru a îmbunătăți societatea. Vă mulțumesc. Votul va avea loc uh, mâine. Uh, reuniunea de astăzi s-a încheiat. O să continuăm imediat cu ușile închise cu reuniunea coordonatorilor.